declarații ale Consiliului și ale Comisiei referitoare la măsuri europene pentru combaterea criminalității organizate și a corupției. În primul rând, în numele Consiliului, doamna ministru Lucașevicea, vă rog, aveți cuvântul. President, uh, dear members, uh, Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această ocazie de a mă referi la chestiunea crimei organizate și a corupției. Este obligația noastră să garantăm cetățenilor noștri uh, o un spațiu autentic de libertate, securitate și justiție. Și asta prin a combate uh, corupția, uh, precum și criminalitatea gravă și organizată. Trebuie așadar să ne mobilizăm toate instrumentele având în vedere acest obiectiv și să ne combinăm forțele pentru a putea adopta o uh, abordare cuprinzătoare uh, cu privire la infracțiune. Instrumentul de valoare al crimei organizate al Europol estima în 2013 că 360, uh, uh, de mii de orga, 3600 uh, de organizații criminale sunt active în Europa. Aceste um, organizații își diversifică activitatea, își sporesc numărul și se ocupă um, din ce, cu din ce în ce mai multe activități criminale lucrative, precum drogurile, traficul de persoane, traficul de arme sau exploatarea evoluțiilor tehnologice, uh, având în vedere obiective uh, infracționale. Prin urmare, uh, se generează foarte multe infracțiuni, fonduri din aceste infracțiuni care intră în economia licită. Prin urmare, aceste grupuri de criminalitate organizată pot influența modul în care funcționează piețele legale. Chiar uh, și uh, instituțiile și procesele politice uneori uh, în Uniunea Europeană și asta uh, prin faptul că se implică în activități de corupție. Consiliul uh, s-a implicat în mod continuu într-o serie de inițiative care vizau criminalitatea organizată și corupția și s-a ocupat de aceste chestiuni, considerându-le niște priorități politice înalte. Stimați eurodeputați, o măsură uh, cheie a fost adoptată de Uniunea Europeană în 2010. Este vorba de un ciclu de politici uh, care să abordeze criminalitatea organizată de la nivel internațional printr-o cooperare optimizată între autoritățile naționale de punere în aplicare a legii, instituțiile europene și alte agenții europene, precum și alți mm, parteneri relevanți. În acest uh, cadru, Consiliul s-a pus de acord uh, asupra unei serii de uh, acțiuni operaționale care să vizeze, printre altele, contrafacerea și criminalitatea cibernetică, care uh, s-a considerat că sunt priorități europene din perspectiva uh, infracționalității. Infracțiunile emergente, precum traficul uh, cu animale sălbatice sau traficul cu bunuri culturale, uh, Uh, a fost identificate de către Consiliu ca uh, practici care uh, au nevoie de atenție. Aceste infracțiuni vor fi îndeaproape monitorizate de către Europol, care este așteptat să transmită către Consiliu o evaluare interimară cu privire la această amenințare a criminalității organizate și asta până în martie 2015. Consiliul dă foarte mare importanță raportul european anticorupție, care a fost uh, publicat pentru prima dată de către Comisie pe 3 februarie 2014. Acesta este un instrument uh, foarte valoros pentru a uh, consolida eforturile anticorupție și pentru a promova standarde anticorupție înalte în Uniunea Europeană care să se bazeze pe o abordare cuprinzătoare. Noi credem că acesta va putea oferi uh, stimulente suplimentare pentru statele membre pentru că acestea să ratifice și să implementeze în mod eficient instrumentele deja existente în ceea ce privește lupta cu corupția. Uh, rolul recuperării bunurilor a fost uh, Uh, recunoscut ca fiind parte importantă uh, din lupta împotriva criminalității uh, grave organizate la nivel internațional. Grupurile infracționale pot să obțină profituri extraordinare de pe urma activităților lor infracționale și Există un acord în mod general că uh, Uh, confiscarea acestor uh, bunuri financiare la activităților uh, de crimă organizată reprezintă o manieră eficientă prin care se poate pune capăt acestor activități. Confiscarea bunurilor rezultate în urma infracțiunilor reprezintă tema unei unui act legislativ adoptat de Parlament și Consiliul în 2014. Însă, nu putem pune în aplicare uh, aceste uh, acte legislative dacă uh, persoanele în cauză se îmbolnăvesc sau evită să se supună justiției. Până la urmă, s-ar putea ajunge la confiscări pentru părți terțe în astfel de situații. Prin urmare, s-a făcut un pas înainte pentru a ne asigura că infractorii nu mai au acces la uh, bunurile pe care le-au obținut de pe urma unor uh, activități infracționale. Iar asta contribuie la consolidarea răspunsului uh, la forme grave de infracțiuni. Însă, în cadrul negocierilor care au dus la adoptarea acestui instrument, Consiliul și Parlamentul au simțit că s-ar putea face încă și mai multe în acest domeniu. Având în vedere acest scop, s-a adoptat împreună cu această directivă uh, un număr de două declarații care solicitau Comisiei Europene să ia în calcul posibilitatea de a înainta propuneri ulterioare pe marginea acestui subiect. Consiliul uh, așteaptă inițiativele Comisiei cu interes din această perspectivă. Și în cele din urmă, Dați-mi voie să comentez pe scurt, pe marginea uh, revizuirii strategiei interne de securitate. Aceasta va fi o prioritate înaltă pentru președinție, câtă vreme uh, dorim să respectăm termenul limită stabilit de Consiliul European, care solicita o revizuire și o actualizare a acestei strategii uh, până la jumătatea lui 2015. În decembrie anul trecut, Consiliul a adoptat uh, niște concluzii care au stabilit uh, uh, opinia um, Consiliului cu privire la structura generală și de asemenea au stabilit niște principii cheie cu privire la această strategie de securitate internă revizuită. unul dintre aceste principii cheie este următorul. Această strategie uh, renoită ar trebui să identifice principalele uh, amenințări comune și principalele provocări pentru anii care vin, și asta în domeniul securității interne. Consiliul consideră că criminalitatea gravă și organizată sub toate formele sale constituie una dintre aceste amenințări. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă ministru, pentru că v-ați exprimat în numele Consiliului. Acum aș dori să îi urez bun venit uh, domnului comisar Dimitris Avramopoulos, și asta din nou, și să-i dau cuvântul uh, în numele Comisiei. Aveți cuvântul, domnule comisar. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acordat ocazia să prezint politicile și măsurile întreprinse de Comisie pentru a lupta împotriva crimei organizate și a corupției pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Rezoluția în ceea ce privește reînnoirea strategiei interne de securitate, pe care acest Parlament a adoptat-o pe 3 decembrie, pune această luptă pe lista, celor, pe, pe lista priorităților pe care ar trebui să le continuăm în uh, anii următori. Prin prevenirea și combaterea infracționalității în toate formele sale, Uniunea Europeană va contribui la crearea unei Europe mai sigure și a unui mediu mai demn de încredere pentru cetățeni și mediul de afaceri. Combaterea infiltrării activității infracționale în economia legală va contribui la redresarea economică și la creșterea economică. Acest uh, lucru se aplică în principal corupției. Cetățenii europeni sunt îngrijorați uh, de fenomenul corupției. În studiul Eurobarometru din 2013, mai bine de jumătate dintre europeni au spus că corupția în țările lor a crescut față de cei trei ani anteriori. Patru din zece euro, uh, companii europene consideră că corupția este un obstacol în calea uh, afacerilor lor pe piața internă. Prevenirea corupției și promovarea integrității a urcat uh, pe lista de priorități uh, a Europei în, ultimii, uh, în ultimele decenii și pe bună dreptate. Ultimele rapoarte arată că corupția diferă de la un stat la altul și corupția afectează totuși toate statele membre. Și un raport a identificat domeniile în care este nevoie de mai multă atenție. Este important să construim cooperare cu statele membre uh, între instituțiile europene și cu organizațiile internaționale relevante pentru a urmări aceste priorități. Viitorul raport, după cum știți, va apărea în 2016. S-a solicitat uh, includerea în acest al doilea raport ca obiectiv o evaluare independentă a tuturor instituțiilor UE. Am vom uh, lua în considerare această solicitare în urma unui dialog cu toate instituțiile europene. După cum știți, Comisia a luat măsuri pentru a crește propria transparență, care este esențială pentru a împiedica corupția. Dați-mi voie să mă refer acum la crima organizată. Gravitatea uh, amenințării uh, apare foarte, reiese foarte clar din uh, evaluările uh, Interpolului și Europolului. Uh, S-a estimat că există 3600 de organizații criminale care sunt uh, implicate în multe tipuri de infracțiuni uh, la nivel transfrontalier, inclusiv în uh, uh, infracțiuni economice criminalitate cibernetică, uh, corupție, contrafacere și așa mai departe. Investițiile lor sunt din ce în ce mai transnaționale și asta duce la infiltrarea crimei organizate în economia legală pe tot teritoriul Uniunii Europene și dincolo de acesta. Ar trebui să se aplice foarte clar această legislație uh, contra um, criminalității ținându-se cont în principal de decizia cadru în acest sens, asupra căreia Comisia va emite un raport de implementare în acest an. Directiva adoptată anul trecut în ceea ce privește confiscarea activelor este un important pas înainte. Și nu în cele din urmă, acordul recent legat de a pasa directivă antispălare de bani este promițătoare pentru că Uh, promite lansarea unor anchete financiare pentru a identifica mai ușor beneficiarii acestor uh, infracțiuni. Pe lângă legislație, Comisia promovează și cooperarea operațională între statele membre și între statele membre și țări terțe prin Europol. Prioritățile operaționale actuale ale Europol includ, printre altele, imigrație ilegală, traficul de ființe umane, bunurile contrafăcute, ă, frauda cu accize, drogurile sintetice, cocaina, heroina, ă, criminalitatea cibernetică, armele de foc și ă, infracțiunile legate de proprietăți. Finanțarea se face prin Fondul de Securitate Internă parțial, aproximativ un miliard de euro pe perioada 2014-2020. Am menționat uh, traficul cu uh, arme ca, mm, pentru că ați văzut uh, atacul, în urma atacului de săptămâna trecută, acesta a fost identificat ca o amenințare emergentă. S-a adoptat în 2013 o măsură pentru a lupta împotriva traficului de arme și Comisia evaluează acum posibilitatea de a propune uh, aproximarea unor uh, infracțiuni uh, legate de arme și pentru a consolida controlele pentru anumite categorii de arme de foc. Un mai bun schimb de informații în ceea ce privește armele de foc ilegale este de asemenea esențial. Prevenirea ar trebui să fie o componentă puternică în lupta împotriva criminalității organizate. Comisia s-a angajat activ cu țările terțe și cu organizațiile internaționale relevante. Spre exemplu, avem o agendă de plină, uh, plină cu Statele Unite în ceea ce privește lupta împotriva criminalității cibernetice și a pedofiliei. Uh, cu partenerii estici ne concentrăm asupra corupției. Lupta împotriva criminalității cibernetice este o prioritate de sine stătătoare în um, strategia actuală de securitate internă, având în vedere impactul său clar asupra societății noastre pentru că are un impact asupra economiei, dar și asupra drepturilor fundamentale atunci când datele cu caracter personal ale angajaților sau um, clienților uh, sunt furate și se pierd uh, active, se pierd bunuri. Uniunea Europeană a reacționat prin crearea unui centru uh, pentru criminalitatea cibernetică în cadrul Europol și cu directiva privind uh, criminalitatea cibernetică pe care statele membre ar trebui să o implementeze până în septembrie în acest an. Solicit Parlamentului să se asigure că proiectul de directivă în ceea ce privește uh, securitatea informațiilor din rețele, care în continuare se discută, să includă prevederi uh, legate de raportarea incidentelor de criminalitate cibernetică către autoritățile de aplicare a legii, așa cum propune Comisia. Anchetele penale uh, necesită acces rapid la probele uh, respective deținute de companii private care operează sub diferite jurisdicții. Comisia este pregătită să coopereze cu statele membre pentru a se asigura că legislația existentă în ceea ce privește atacurile cibernetice și uh, fraudele cu plăți și, cu, uh, și pedofilia online, uh, aceste măsuri vor fi aplicate în mod corect. Comisia vrea să încurajeze o cooperare între public și uh, public-privată pentru a rezolva aceste probleme. Uh, de asemenea, uh, ne vom ocupa și de conținutul ilegal de pe internet și vom încerca să combatem propaganda teroristă și radicalizarea. Pentru a încheia, o să menționez uh, activitatea Comisiei Speciale a Parlamentului pentru lupta împotriva uh, criminalității organizate în uh, perioada mandatului anterior, care a fost extrem de importantă și sper că această cooperare productivă cu dumneavoastră va continua și în lunile și anii care urmează. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. O să trecem imediat uh, la grupuri și îi dau cuvântul doamnei hohlmeier pentru un minut și jumătate. Bună seara! Guten Abend, Herr Kommissar, Doamnă președinte, domnule comisar, stimată reprezentantă a uh, Consiliului, dragi colegi, în lupta împotriva criminalității uh, organizate, Uh, eu am o poziție față, destul de critică față de uh, capacitățile noastre. Criminalitatea organizată, prin logistica sa, prin modernitatea instrumentelor sale, prin violența sa, uh, practic ne este superioară nouă cu măsurile noastre. De deci, aceea trebuie să facem eforturi pentru a putea opune măsuri uh, acestei criminalități. Mă gândesc mai ales la internet. Între timp există diferite tipuri de criminalitate care sunt promovate, stimulate pe, de uh, existența internetului. De exemplu, uh, abuzul uh, sexual al copiilor, pedof, uh, pedofilia și așa mai departe, toate acestea au primit un boost uh, de pe urma acestor tehnologii. Cred că ar trebui să facem uh, studii în acest sens pentru a avea date. Apoi, anumite infracțiuni care au loc pe internet, dacă ele nu sunt uh, urmărite și anchetate, acesta este un stimulent pentru alții să participe la astfel de infracțiuni. Nu am timp să mă refer la toate detaliile acestui element, dar cu siguranță vom discuta această strategie mai în detaliu. Vă mulțumesc, doamnă Holmeier. Domnul Țani vă adresează o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați? Domnule Țani, aveți cuvântul. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a felszólaláshoz. Uh, Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să o ajut uh, eu pe doamna Holmeier, pentru că nu a avut timp să enumere toate fenomenele. A vorbit de criminalitate, dar și corupția face parte dintre acestea. Aș dori să vă întreb ce părere aveți despre formele organizate de corupție și cazurile în care aceste uh, forme sunt constituite practic de guvernul din statul membru respectiv. Stimate coleg, corupția este o parte a criminalității organizate. Este încercarea de a influența politica prin corupție. Și unde s-a reușit acest lucru, e bine, este treaba noastră să combatem acest fenomen cu toate instrumentele care ne stau la dispoziție. Avem foarte multe lucruri de combătut, pentru că corupția este în continuare foarte răspândită. Acum, doamna Chinici, în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc și reprezentantei Consiliului. Mai întâi aș dori să mulțumesc, uh, uh, să, să exprim recunoștința italiană în ceea ce privește munca care s-a uh, depus în legătură cu acest domeniu, chiar dacă schimbarea comisarilor a interferat cumva cu ritmul lucrărilor. E clar că vorbim despre niște legi importante din perspectiva Eurojust, dar de asemenea avem nevoie și de uh, rezultate semnificative. De exemplu, munca care vizează um, criminalitatea organizată sau grupurile uh, de tip mafiot. De asemenea, avem nevoie de niște uh, concluzii în ceea ce privește întâlnirile care vizează discuțiile legate de combaterea infracțiunilor. Ar trebui să ne gândim de asemenea la modul în care am putea pune în aplicare decizia cadru care vizează criminalitatea organizată din 2008. Ne-a luat mai mult de uh, doi ani uh, să reflectăm la acest uh, document și cred că ar trebui să îl punem în aplicare având în vedere um, cât de mult sporește bunăstarea acestor grupuri infracționale. Ar trebui să avem noi inițiative ambițioase în ceea ce privește confiscarea activelor acestor grupuri infracționale. De asemenea, cred că poate pe durata acestui mandat am putea să ne asigurăm că uh, jucăm un rol important în acest domeniu pentru a combate uh, infracționalitatea în toate formele sale, pentru că acest lucru este absolut esențial. Mulțumesc, domnul Wojciechowski, are acum uh, cuvântul. Pentru un minut. Pani Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă președinte, mă scuzați. Uh, Vorbim despre corupție și vorbim în același timp despre activitățile infracționale în general. Corupția este totuși un fenomen complet separat. Este un fenomen care se aplică celor aflați la putere. Deci dacă statul funcționează bine, dacă instituțiile statului funcționează bine, atunci nu există niciun fel de posibilitate să ai corupție. Ne spunem că doctorii ar trebui să se vindece pe ei înșiși. Deci, de câte ori vorbim despre corupție la nivelul UE, ar trebui să ne uităm la modul în care funcționează instituțiile noastre și ce facem noi în statele membre. Și, din păcate, foarte adesea ne lipsește transparența. Transparența este unul dintre mecanismele fundamentale care împiedică corupția. În Polonia întotdeauna am uh, probleme în obținerea de informații pentru a vedea cine a folosit fondurile UE pentru a uh, combate uh, un scandal legat de bacteria E. coli vorbeam de niște sume uriașe și, din păcate, vorbitorul este întrerupt. Trebuie să respectăm timpul de vorbire la această oră, așa încât îi dau cuvântul acum doamnei Wikström pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu un an am um, adoptat un raport special în ceea ce privește criminalitatea organizată erau prevăzute acolo recomandări precum procurorul european, mai multe fonduri pentru Eurojust și Frontex și aplicarea directivei privind uh, drepturile victimelor, uh, programe de drepturi și programe de protecție pentru martori. Mă întreb uh, cum stăm cu punerea în aplicare a tuturor acestor uh, recomandări. Tratatul de la Lisabona ne-a dat uh, oportunitatea să avem o mai bună cooperare între, procurat, între parchete și poliție în statele membre, dar acum avem nevoie și de legislație mai bună pentru a combate criminalitatea transfrontalieră. De exemplu, um, traficul de ființe umane. Acest lucru se poate face cu prin Europol, Eurojust și cu ajutorul unui parchet european care funcționează bine trebuie să se poată asigura garanții, asistență juridică și drepturi pentru um, minori. Dar tot ceea ce facem trebuie să aibă ca obiectiv mai multă securitate pentru cetățeni cu menținerea proporționalității. Nimic nu este mai important în ziua de astăzi, mai ales când ne gândim uh, la contextul actual. Vă mulțumesc! Domnul González Peñas, un minut în numele GUE. Me parece llamativo que estemos hablando de corrupción y Faptul că vorbim despre corupție și nu despre corupția politică e ceva ce mi-atrage atenția. Poate acesta este și motivul pentru care uh, am integrat totul într-o discuție despre criminalitatea organizată, pentru că nu vrem să vorbim, de fapt, despre corupția politică. Cetățenii țării mele cred că corupția este un lucru grav. Uh, Vorbim până la urmă de 40 de miliarde de dolari pe an. Iar corupția politică presupune o gestionare proastă a fondurilor, uh, spălarea de bani uh, și, de asemenea, și uh, diverse alte tipuri de infracțiuni fiscale. Acestea implică și multinaționalele și asta presupune că uh, milioane Uh, pur și simplu se scurg din visteriile statelor. Poate a venit vremea, așadar, domnule președinte, să uh, ne reamintim declarația care uh, nu a fost până la urmă semnată de cei, decât de cei 14 membri ai Partidului Popular în această sală. Domnul Gabor, acum cuvântul din, numele verzilor a hatékony antikorrupciós fellépés hiánya miatt decemberben kérdéssel fordultunk a bizottsághoz a Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să avem o intervenție eficace și tocmai de aceea am adresat Consiliului o întrebare în luna decembrie. Trebuie în mod clar să avem o strategie globală de luptă împotriva corupției tocmai pentru a reuni diversele reglementări. Avem nevoie de un sistem de instituții europene pentru a pune în aplicare această luptă și avem de asemenea nevoie de un parchet european care să controleze toate aceste lucruri. Dacă nu avem inițiativa, Europa va fi slăbită uh, banii din fondul de coeziune vor ajunge în buzunarele oligarhilor și a investitorilor financiari și uh, mulți dintre investitori ne vor întoarce spatele. De. Deci, uh, cetățenii își vor pierde încrederea în Europa și nu vor mai beneficia, beneficia de fonduri de coeziune. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, doamna Ferrara, în numele FTD. Sono lieta e anche un po' orgogliosa. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur și sunt uh, chiar mândră de faptul că Uh, combaterea activităților mafiote și a corupției este din nou pe ordinea de zi. Și asta și grație uh, grupului uh, nostru și a partidului nostru. Le mulțumesc tuturor pentru asta. Colegii italieni din Partidul Democrat din nou au refuzat să sprijine această inițiativă orizontală. O inițiativă sprijinită, de fapt, de toată lumea. Or, criminalitatea organizată distruge economia reală și nu putem să ne permitem să subestimăm fenomenul. De aceea a venit și ideea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral. Asta din păcate a avut loc numai o declarație și în octombrie 2013. Trebuie să reluăm subiectul, Parlamentul și Comisia Libe trebuie să acționeze pe baza uh, mandatului Comisiei uh, CRIM, trebuie să combatem uh, organizațiile de criminalitate organizată la nivel european. Uh, Regulile trebuie să fie mai stricte, trebuie să existe posibilitatea unei arestări dacă, este ea, dacă ea este necesară pentru a colecta dovezi sau în situații similare. Consiliul trebuie să adopte și trebuie să se coordoneze și să coordoneze activitățile între statele membre în acest sens. Iar aici putem constata că președinția italiană nu a făcut nimic pentru a uh, urma recomandările uh, subcomisiei CRIM. Și uh, răspunsul uh, autorităților italiene ne-a arătat că pentru guvern nu este o prioritate. Mulțumesc, domnul Fontulis, un minut. Organomenul εγκλήματος και της διαφθοράς, τόσο στο δημόσιο Doamnă președinte, stimați colegi, în ceea ce privește uh, lupta cu uh, criminalitatea organizată, e clar că există legi deja care să trateze acest subiect, însă întrebarea este, aceste legi vor fi puse în aplicare fără niciun fel de excepție? Aș dori să vă aduc aminte de scandalul Zimăs din uh, Grecia, când uh, milioane uh, de euro au intrat în buzunarele politicienilor uh, greci. Totul a fost atunci un mare dezastru iar domnul Histovoracus, care se ocupa de uh, această întreagă chestiune în Grecia, a scăpat basma curată. Au uh, fost emise trei mandate europene de arestare pentru această infracțiune, însă uh, Germania nu a predat niciunul dintre uh, acești indivizi, protejând mai întâi interesele Germaniei.

Mulțumesc, doamnă președinte. Criminalitatea organizată și corupția afectează perspectivele de viitor și coeziunea socială a unei țări. Bineînțeles că statele membre trebuie să combată acest fenomen în primă linie, însă Uniunea Europeană este un spațiu comun al securității, libertății și a dreptului. Drept urmare, situația dintr-un stat membru le afectează pe toate celelalte state membre. Din punctul meu de vedere, criminalitatea organizată este un fenomen transfrontalier. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important uh, în combaterea acestui fenomen. Trebuie cu toții să luptăm pentru impunerea statului de drept. Lupta împotriva criminalității organizate se lovește de uh, obstacole mai ales um, statele membre care încearcă să obțină beneficii economice, de multe ori oferă uh, avantaje fiscale uh, acestor organizații. Paradisurile fiscale sunt de multe ori uh, refugiul pentru aceste organizații. Lupta împotriva criminalității organizate trebuie să fie dus în mod, dusă în co mod consecvent uh, dar trebuie să nu uităm uh, respectarea drepturilor fundamentale. Numai astfel um, societățile noastre vor rezista, rezista în viitor. Vă mulțumim. Doamna Tomașici, un minut. Hvala lijepa. Organizirani kriminal Mulțumesc. Criminalitatea organizată este o amenințare din ce în ce mai sporită pentru statele membre. Uh, ea pune în discuție stabilitatea financiară, legea și ordinea și, de asemenea, uh, aduce fonduri uh, pentru activități uh, teroriste. Evenimentele tragice recente din Franța ne-au arătat cât de crucial este ca noi să cooperăm. Eu am fost profund afectată de rapoartele care arătau că uh, armele folosite la atentatul din Paris uh, au venit din Bosnia-Herzegovina prin uh, Croația. Practic asta arată cât de, de multe probleme sunt la nivelul la nivelul securității în Europa. Bineînțeles că aceste organizații trebuie stopate imediat, însă nu prin birocrație suplimentară și nu prin o îndepărtare de aceste amenințări ale la adresa securității cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Crisogoros are cuvântul pentru un minut. Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την Mulțumesc, domnule președinte. Votul legat de lupta împotriva corupției în uh, Parlament uh, s-a transformat într-o piatră de moară, pentru că nu există voință politică pentru implementarea acesteia. În ceea ce privește rezolvarea problemei corupției pe viitor, trebuie să tratăm și problema consecințelor corupției din trecut. Uh, pe lângă datoriile cu care se confruntă multe state membre, care se datorează politicilor corupte, care au permis multinaționalelor să lucreze în aceste țări într-un uh, mod uh, corupt și uh, să profite, practic, de nivelul de corupție din țările respective. Această situație care a dus la o datorie publică publică, o datorie care nu mai este gestionabilă și pe care cetățenii nu o pot plăti nici măcar prin diversele măsuri de autoritate. Deci Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea pe care o are și uh, să rezolve această problemă. Și tocmai de aceea ar trebui să avem uh, o conferință pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Erickson, un minut. În Mulțumesc, doamnă președinte. În ultima săptămână am vorbit foarte mult despre terorism, despre disprețul față de lipsa, față de libertatea de exprimare, de amenințări la adresa uh, democrației. Acum vedem că este afectată încrederea în ceilalți și dorința de a trăi uh, împreună. Corupția afectează și democrația. Instituțiile europene ar trebui să prioritizeze elementele importante și să lase deoparte tot restul, dar nu se face astăzi. Asta Comisia ar trebui să elaboreze o strategie de combatere a corupției. Trebuie să vedem ce trebuie făcut și cine nu face lucrurile cum trebuie. Populația europeană trebuie să fie mai puternic sprijinită de către instituțiile europene, astfel încât statele membre să facă schimbările necesare. Mulțumesc, domnul Corau, un minut domnule președinte. Giovanni... Mulțumesc, Giovanni Falconi, judecătorul uh, Erova Siciliei, a spus uh, urmăriți banii și veți uh, găsi mafia. Acesta ar putea fi punctul nostru de plecare. Mafia este un fenomen globalizat. Nu vorbim uh, despre ceva abstract aici, ci vorbim despre uh, criminalitate uh, organizată care funcționează mai bine chiar decât piața. Eu vin din Sicilia și mi-aduc aminte când eram mic, oamenii considerau că uh, acest fenomen uh, era grupat doar în jurul la câteva, câteva orașe, dar se pare că acum fenomenul este generalizat în Europa. Mafia există și la Paris, și la Londra, și la Berlin. Uh, Și asta înseamnă că uh, trebuie să uh, atacăm acest fenomen într-o manieră constructivă, iar aici uh, aș dori să mă adresez Consiliului și Comisiei pentru a mă asigura că asta se va întâmpla. Domnul Ferro are cuvântul. Doamnă președinte, dragi colegi, eu n-am aceeași părere a Consiliul și Comisia asupra criminalității. Cred că evenimentele tragice cu care s-a confruntat Franța nu pot fi desprinse de lupta împotriva criminal... organizațiilor criminale. Uh, Uh, pentru că există multe grupuri care țin de marea criminalitate. Cei trei asasini, uh, ca și cei care i-au precedat, Înainte de a purta drapelul uh, islamismului radical, se remarcaseră deja în marea uh, criminalitate. Culibalia avea deja antecedente înainte de a comite aceste acte uh, atroce. Uh, și nu înțeleg cum putem să le permitem criminalilor de ieri și teroriștilor de astăzi, prin politicile noastre, uh, să cauzeze decese în alte țări. Vedem că, din păcate, criminalitatea nu este gestionată aici, în uh, comunitatea europeană. Mulțumesc, vi s-a terminat timpul, un minut și jumătate pentru domnul Malinov. всички сме наясно с данните, които показват, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, știm cu toții cât de mult costă corupția și criminalitatea organizată și cât de mult afectează economia și cetățenii. Dar este ceva și mai important, care nu poate fi măsurat, încrederea, percepția de corupție și a criminalității organizate distruge încrederea în instituții, iar Democrația este un tip de guvernare care se bazează foarte mult pe încredere. De aceea, lupta împotriva criminalității organizate are și o altă dimensiune, și anume lupta pentru calitatea democrației din Uniunea Europeană. Trebuie să luptăm această bătălie și să o câștigăm la nivel european prin coordonarea eforturilor tuturor instituțiilor uh, europene. Și nu mă refer numai la parchetul european, care trebuia să fie creat de mult, mă refer și la un uh, serviciu secret uh, european și la un serviciu pri- în domeniul finanțelor la nivel european. Toate acestea vor crea un simț de securitate. Ca deputat bulgar, recunosc, Bulgaria este una dintre țările uh, Uh, cu un index uh, al corupției uh, ridicat și cu o încredere în, în domeniul judiciar foarte scăzută. De aceea nu pot decât să urez succes țării mele în acest sens. Mulțumesc, spune președinte, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Deja de ceva vreme Parlamentul European este important de nevoia de a lupta într-o manieră eficientă împotriva criminalității organizate și, bineînțeles, împotriva fondurilor ilicite, spălării de bani și corupției. Dar acum ne aflăm în faza de acțiune și este absolut imperativ uh, să uh, mergem mai departe, uh, trecând de la planuri și inițiative legislative la adoptarea unei mm, definiții comune standardizate a ceea ce presupune criminalitatea organizată. Bineînțeles, uh, diversele uh, metode de a lupta cu pirateria sau contrafacerea sunt cele importante, dar mai mult uh, decât atât, important este să mergem mai departe în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, ca și parte integrantă din această construcție pe care avem în Europa. Și aici trebuie să abordăm infracționalitatea transfrontalieră. Cât privește spălarea de bani, E nevoie de un sistem care să identifice imediat orice uh, fel uh, de spălare de bani prin diverse transferuri. Trebuie analizate conturile și uh, trebuie să facem asta prin a îmbunătăți situația, a coordona lucrurile în, la nivelul autorităților naționale și europene. Trebuie să luptăm cu infracțiunile uh, financiare. În cele din urmă, corupția și spălarea de bani, precum și criminalitatea organizată, ne prezintă o amenințare doar uh, uh, uh Uh, la uh, nivelul credibilității Uniunii Europene, ci și la nivelul încrederii pe care o au cetățenii în instituțiile care îi reprezintă. Deci, până la urmă, nu vorbim doar despre o chestiune economică, ci de una care ține de democrație. Frauda trebuie să uh, fie pusă sub acuzare, trebuie identificată și noi avem resursele necesare, nu doar pentru crearea de locuri de muncă și creștere, ci și pentru a lupta cu aceste fenomene care amenință democrația. Nu îl văd pe domnul Rope în sală, ci trecem la doamna Clun pentru minut și jumătate. Thank you. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o pentru a vorbi despre crima organizată. Cred că un lucru pe care putem să-l facem cu toții imediat este să accelerăm uh, directiva PNR, registrul cu numele pasagerilor acest lucru s-a menționat și deja și sunt de acord cu antevorbitorii care au spus că crima organizată uh, a stat în spatele atentatelor de săptămâna trecută din uh, uh, Paris. Acestea au fost finanțate de crimă organizată. Trebuie să acționăm împreună. Instituțiile europene trebuie să lucreze împreună, să facă schimb de informații, să se sprijine reciproc la nivel statal și trebuie de asemenea să accelerăm această directivă care va fi un element vital pentru serviciile noastre de informații pentru a lupta împotriva organizațiilor uh, criminale și a terorismului. Crima organizată uh, amenință societatea prin uh, importul de droguri, prin contrabanda cu arme și prin traficul de ființe umane. Acestea sunt uh, infracțiuni uh, uh, înfiorătoare împotriva ființelor umane pe care noi trebuie să le combatem uh, în special având în vedere că trebuie să asigurăm protecția individului. Uh, uh, infracționalitatea cibernetică este iarăși o problemă majoră. Pedofilia online este uh, un delict, o infracțiune înfiorătoare care trebuie să fie combătută și trebuie să ne asigurăm că companiile de internet joacă rolul pentru a se asigura că putem lupta împotri împreună împotriva acestui fenomen. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gomes și un minut last december the portuguese attorney general closed the case în septembrie anul trecut, procurorul german a închis cazul referitor la achiziția de submarine de la un consorțiu german după o anchetă de 9 ani um, în care se suspecta corupție. Procurorul a scris că um, cazul a eșuat din cauza lipsei de cooperare din partea colegilor germani, care nu au trimis uh, probe uh, și așa mai departe. A fost diferit față de ce s-a întâmplat în Grecia, uh, însă în Grecia corupția au fost um, condamnați. Este intolerabil însă că în Portugalia acest lucru nu s-a întâmplat Comisia trebuie să intervină, domnule Avramopoulos. Altfel, spălarea de bani va continua, iar infractorii vor continua să folosească piața unică pentru a profita de pe urma infracțiunilor. Și ce face Comisia pentru a împiedica acordarea de așa numite vize de aur? Președinta întrerupe. Domnul Maragal, un minut. <clears throat> oímos... Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit informații în legătură cu un dezastru, un eșec colectiv, pentru care avem uh, cu toții uh, o anumită răspundere. Însă astăzi a trebuit să alegem uh, între a acționa asupra efectului sau a lupta cu cauza. Dați-mi voi să fiu foarte clar aici când spun că nu este suficient să implementăm doar legislația așa cum trebuie în Europa. Pentru că aici există un vacum de reglementare care nu a fost umplut până acum și uh, mi se pare că nici aceste propuneri nu reflectă în mod adecvat această situație. Crima organizată și corupția, să fim foarte clari, reprezintă creaturile uh, dereglementării sistemului financiar mondial, fenomen care a început acum 30 de ani. Nimeni nu uh, recunoaște aceste progenituri, uh, însă, uh, clar, acestea s-au transformat în monștri care acum acționează cu impunitate totală. Bineînțeles, trebuie să schimbăm totul, găsind un cadru de reglementare adecvat. Doamna președinte, îl întrerupe pe vorbitor. Mulțumim. Trecem la procedura CHDI. Sunt cinci lor de uh, cuvânt, una pentru fiecare grup și înce începem cu domnul Polciac pentru un minut. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já <clears throat> bych chtěl v, tomto, v této souvislosti poukázat na... <clears throat> Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să subliniez câteva împrejurări care sunt extrem de importante. Infracționalitatea ne amenință securitatea, și transparența este extrem de importantă pentru a lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Numărul acesta de 3600 de organizații criminale în Europa este extrem de semnificativ și ne va îngrauna mult munca, dar în același timp doresc să subliniez proasta utilizare a informațiilor și a serviciilor de informații care ar trebui să lupte împotriva crimei organizate.

Um, infracțiuni este traficul de ființe umane, în care se face practic comerț cu oameni ca cu niște saci de cartofi. Din păcate, cifrele reale nu sunt cunoscute. Victimele de uh, trafic de ființe umane sunt în continuare uh, acuzate și aduse în fața justiției pentru infracțiuni pe care au fost obligate să le comită avem uh, unele progrese, directiva împotriva uh, traficului de ființe umane și altele, dar mai este mult de făcut pentru a-i proteja pe cei vulnerabili. Cooperarea transfrontalieră, Europol, uh, toate acestea sunt esențiale, dar nu sunt suficiente. Trebuie să continuăm să uh, ridicăm acest subiect, să-i educăm pe oameni să vadă semnele uh, și să le raporteze pentru a putea aceste infracțiuni pentru a le putea combate. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut pentru doamna Guzman. Gracias. En primer lugar, quería destacar que es... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, doresc să subliniez că este neobișnuit că cei care vorbesc cel mai mult despre corupție sunt cei din Partidul Popular ei ar fi putut să ne arate multe despre corupție. În Spania există multe uh, probleme legate de corupție care implică 500 de persoane și nenumărate nume din lumea politică. Majoritatea cazurilor implică Partidul Popular, dar nici Partidul Socialist nu stă mai bine. Neobișnuit este că în Europa, că Europa închide ochii atunci când în Spania vistieria statului este jefuită. Uh, există multe cazuri de corupție care sunt uh, făcute posibile de către legiuitorii care sunt aici. Domnul Caniete de la Partidul Popular și uh, de asemenea legăturile sale financiare cu domnul Juncker, care ne sunt bine cunoscute tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și nu în ultimul rând, domnul Vali. Un minut, monsieur. Ah, ok. Si, grazie, președinte. Allora, ringrazio per essere... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului comisar pentru prezență. După cum mulți au spus-o deja, trebuie să umplem golurile normative în statele membre. Am să dau exemplu situației din Italia, lucrările în uh, ceea ce privește linia de înaltă viteză între Torino și Lyon. Uh, au existat infiltrări ale unor organizații mafiote la, în acest proces uh, de licitații pentru acest, această cale ferată, însă Uh, procurorii italieni uh, nu au putut acționa, că jurisprudența, jurisdicția este a autorităților franceze care nu au prevederile necesare pentru a preveni participarea mafiei. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul acum domnul Avramopoulos. Aveți cuvântul, domnule comisar. Um, finally, we all agree that, uh... În cele din urmă suntem cu toții de acord uh, cu faptul că Criminalitatea organizată uh, afectează nu doar economia noastră, ci și viziunea noastră, precum și securitatea. E clar că este o amenințare crescândă. Asta ne pune în fața unor responsabilități pe care le avem. Însă Europa nu rămâne inactivă. După cum știți, până acum au fost adoptate politici concrete, iar în aceeași măsură au fost înființate instituții precum Europolul sau Agenția uh, pentru Droguri. Am numit un coordonator pentru traficul uh, de droguri și avem și Centrul uh, pentru uh, Criminalitate Cibernetică în cadrul Europol. Avem și directiva cu privire la atacurile cibernetice pe care ar trebui să o implementeze statele membre până în septembrie anul acesta. Uh, de asemenea, Comisia a decis să implice și state terțe și uh, organizații internaționale relevante uh, pentru a exista o cooperare strânsă. De asemenea, am insistat și pe o cooperare cu Statele Unite și am încurajat cooperarea și între statele membre. La nivel european, infracționalitatea organizată este definită în cadrul deciziei 841 din 2008 cu privire la lupta împotriva crimei organizate. Acest instrument consideră penale infracțiunile legate de participarea în organizații criminale. Dar organizațiile criminale, precum cele mafiote, așa cum s-a menționat de mai multe ori în această dezbatere, sunt acoperite de dispoziții generale prevăzute pentru toate tipurile de crimă organizată în cadrul deciziei cadru. După cum știți, Comisia va prezenta anul acesta un raport cu privire la uh, punerea în aplicare a deciziei uh, cadru, după cum spuneam anterior. Pentru a conchide, ceea ce ne unește pe toți aici și în Europa este hotărârea noastră de a combate eficient crimă organizată în toate etapele sale. Ne dorim cu toții o Europa mai uh, sigură și un mediu mai uh, corect uh, pentru cetățenii europeni și pentru afacerile europene. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Acum dau cuvântul pentru a trage concluzii reprezentantei uh, Consiliului. Uh, uh, Doamna președinte, stimați eurodeputați, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru că ați pus pe ordinea de zi această discuție foarte importantă asupra măsurilor de luptă împotriva crimei organizate și a corupției. De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia să intervin pe marginea acestui subiect extrem de important. Pentru a trage o concluzie, aș dori să răspund și la câteva întrebări din partea uh, doamnei eurodeputat Wikstrom. Vreau să subliniez că corupția și crima organizată necesită măsuri cuprinzătoare și coerente din partea UE. Ciclul de politici european a oferit o metodologie puternică pentru a lupta împotriva infracționalității într-un mod mai coordonat, profitând la maximum de resursele pe care le avem la dispoziție. Credem cu tărie că noua strategie internă de securitate va reprezenta un nou pas înainte în dezvoltarea unei uniuni care protejează drepturile și libertățile cetățenilor săi. Trebuie să facem eforturi continue pentru a consolida cadrul oferind uh, reacții mai cuprinzătoare la uh, provocările pe care ni le pun uh, corupția și crima organizată. Consiliul este pe deplin angajat să lucreze constructiv pentru adoptarea și implementarea eficientă a măsurilor concrete în acest sens. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mulțumesc. Dezbaterea este deci închisă. Înainte de a trece la următorul subiect, vreau să vă spun că am primit uh, solicitarea din partea domnului Marco Zul, uh, din partea grupului EFDD, uh, pentru uh, a numi pe domnul Marco Zulo ca membru al Comisiei IMCO în uh, locul doamnei Dan.